Please, um, apologies for that. Please, can we adopt the agenda? Putem să adoptăm ordinea de zi? Comunicările președintei. Raportul cu privire la misiunea în uh, țările de jos este disponibil în engleză, franceză și germană. Și puteți să-l găsiți pe site, dacă nu mă înșel. A fost pus pe site? Da, mulțumesc. Această reuniune este transmisă prin internet și aplicația e-meeting este disponibilă membrilor pe laptop, pe tabletă sau pe telefon. A apărut un nou număr al buletinului informativ pe care îl puteți consulta și am uh, primit foarte mult uh, feedback pozitiv din partea persoanelor interesate. Dacă nu există obiecții, până la sfârșitul uh, săptămânii, atunci voi considera că ordinea de zi este adoptată, adică procesele verbale sunt adoptate. Avem două discuții în trilog, două rapoarte în trilog. Amândouă sunt gestionate de domnul, domnul Schwab, unul cu privire la directiva NIS și apoi la dispozitivele medicale, dacă puteți să ne faceți un update. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și pentru laudele aduse, dar uh, nu pot decât să le transmit mai departe fracțiunii și secretariatului. Negocierile cu președinția Consiliului, uh, cea luxemburgheză, au ajuns acum la a treia rundă și noi, Parlamentul, uh, am spus foarte clar ce vrem și ce nu vrem. Am arătat că am avut multă răbdare și e vorba de două domenii. E vorba de o prezentare uh, în legătură cu anexa 2, serviciile esențiale um, pentru economia offline Uh, dar e vorba mai ales de uh, elemente critice ale infrastructurii digitale care trebuie formate, alcătuite, uh, gândite în așa fel încât să fie rezistente la atacuri cibernetice și vom avea o anexă 2A nouă în care vom avea și o mică porțiune referitoare la furnizorii de servicii digitale care nu sunt neapărat infrastructuri critice, ci uh, uh, intermediari cumva care servesc uh, infrastructurilor critice, dându-le mai multă influență și uh, o pondere mai mare și care pot contribui cu informații și uh, cunoștințe astfel încât să avem o mai mare siguranță și reziliență a economiei digitale. Și e vorba de trei categorii de servicii digitale care trebuie avute în vedere. În primul rând, platformele comerciale online. E vorba de soluționarea online a disputelor, uh, de care s-a ocupat una dintre colegele noastre. Apoi eh, aici e eh, vorba de multe platforme digitale. Doamna eh, Tun este colega noastră. Apoi avem așa numitele motoare de căutare care trebuie să spună în termeni cât se poate de clari și care trebuie să aibă condiții mai clare pentru a securitiza informațiile și apoi uh, ceva ce ține de resortul Comisiei ITRE și am colaborat foarte bine cu doamna de Vera uh, în legătură cu tot ce ține de cloud, de tehnologia cloud. Uh, deci, cei care sunt uh, și reprezintă infrastructuri critice pentru siguranță și pentru reziliență trebuie să-și asume această răspundere și atunci când vom avea atacuri din partea anumitor uh, entități mari, uh, să, se, să țină seama și de CERT, acele grupuri de reacție digitală sau informatică rapidă, și să coopereze cu acestea. Cum spuneam, uh, despre ultimul uh, element am vorbit uh, acum mai nou cu Consiliul și vrem să vedem dacă vom avea o abordare armonizată la nivel european sau dacă statele membre uh, sunt gata să accepte o astfel de abordare, pentru că dacă vrem o soluție legislativă, trebuie, aceasta nu poate fi decât una unitară la nivel european și trebuie să fie ceva util și de ajutor pentru toți cei implicați și cu ajutorul dumneavoastră și a raportorilor din umbră, care le mulțumesc, colegul Dante care nu e aici, de, și nici uh, domnul Albrecht nu e aici, dar oricum uh, am colaborat bine, suntem pe calea ce bună și cred că v-am prezentat destul de bine care e situația deocamdată. So to summarize. Ca să rezum. Îți mulțumesc, Andreas. Următorul trilog va avea loc în seara aceasta și eu vă voi uh, spune ce s-a întâmplat joi. Dumneavoastră nu sunteți aici, domnule Schwab, dar eu vă voi spune uh, ce progrese s-au făcut la discuțiile tripartite. Negocierile au fost extrem de detaliate pentru a putea ajunge la un acord în acest domeniu extrem de sensibil. Mai dorește cineva să intervină pe acest uh, raport sau... Uh, putem să trecem la următorul cu privire la dispozitivele medicale. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, tot domnul Schwab. În legătură cu aceste produse medicinale, așa numitele dispozitive medicale in vitro în special și procedurile in vitro, uh, de fapt, aici colega Nora Berat uh, din mandatul precedent uh, s-a ocupat de dosar și um, acum uh, se ocupă colegul din Regatul Unit, Unit Glenis Wilmot și am adus o contribuție foarte importantă noi ca și comisie pentru că eu în numele colegilor din noul mandat am voi încerca să reprezint Parlamentul și, uh, și aici s-a intrat în foarte multe detalii. Din fericire, poziția IMCO e împărtășită de mulți, dar președinția luxemburgheză a hotărât să uh, înainteze destul de încet pe aceste detalii, astfel încât uh, președinția următoare, cea neerlandeză va trage concluziile și deci uh, e în interesul nostru uh, ca și um, avizul opiniei noastre să se bucure de atenție și o să semnalez și la secretariat uh, acest lucru. Dar trebuie spus că până acum și Comisia Envi și a noastră au cooperat constructiv, s-a ocupat constructiv de acest lucru și de acest subiect și chiar și în mandatul precedent am uh, avut un sprijin foarte bun, deci am numai lucruri bune de spus, dar despre Consiliu trebuie să fim realiști, nu vom obține rezultate prea curând. De, pe de o parte, produsele medicale, dispozitivele in vitro Uh, trebuie avut în vedere în două directive și date fiind uh, implicațiile scandalului cu implanturile mamare, uh, trebuie totuși să fim foarte atenți, dar din fericire s-a spus deja clar că anumite um, dispozitive vor fi scoase din domeniul de aplicare și uh, Uh, noi am ajuns la concluzia că acest lucru nu ar fi în interesul pacienților și de aceea ne-am hotărât să ne acordăm timpul suficient pentru a găsi o soluție cu adevărat bună, dar care probabil nu va veni foarte curând. Cam atât uh, am de spus despre ce s-a discutat în discuția tripartită. Mulțumesc dacă dorește cineva să intervină pe, acest, uh, pe această temă. Andreas, o chestiune care um, tot apare în mai multe dosare din perspectiva consumatorului. Există motive de îngrijorare, cum că atunci când acest regim va fi instalat, produsele pe care le folosim deja de câțiva ani ar putea să devină ilegale sau negestionabile decât dacă uh, trec printr-un nou proces de aprobare. Știm cu toții că sunt foarte îngrijorați consumatorii atunci când produsele cu care sunt obișnuiți dispar și ei nu înțeleg de ce. Mai ales dacă aceste produse sunt, de exemplu, pacemakere sau uh, implanturi uh, pe care oamenii le folosesc de foarte mulți ani. Pute, poți, Andreea, să ne spui câte ceva despre acest lucru, despre Uh, eliminarea treptată și trecerea de la vechiul regim la noul regim. Dacă nu poți astăzi, poate uh, într-o altă zi putem să avem o astfel de discuție pentru a um, răspunde îngrijorării consumatorilor, pentru că știu că s-au făcut foarte multe schimbări. Mulțumesc. Uh, nu pot să vă răspund cu certitudine, dar ce se poate spune este că există o oarecare uh, Uh, dorință uh, ca acum să se vină cu standarde mai, mai stricte ca să avem o siguranță mai mare. Uh, și noi am luat poziție în acest sens și am spus că până la urmă vrem ca certificatele pe care le avem să fie suficient verificate, să vedem dacă ele chiar corespund 100% cu realitatea. Uh, Însă dacă vom avea noi măsuri de certificare, de recertificare pentru a avea o siguranță mai mare, uh, nu este foarte clar. Și uh, raportoarea și raportorul din umbră sunt de acord că uh, ar trebui să avem astfel de măsuri, dar e foarte greu să ajungem la un acord care să fie cu adevărat în interesul pacienților. Mm, sunt produse care de mulți ani funcționează bine, uh, să nu mai fie împovărate cu costuri de certificare care nu îmbunătățesc siguranța produsului și eventual doar îl fac mai scump. Da, cu siguranță asta mi s-a spus și mie cu privire la produsele care sunt deja pe piață. Oricum, Mulțumesc foarte mult, Andreas. Punctul 5 de pe ordinea de zi este vorba despre guvernanța în cadrul semestrului european. Doamna Stiller este raportor. Este vorba despre un raport pe care îl facem în fiecare an. Sondajul de creștere anual a fost uh, emis pe 26 noiembrie, deci ați putut cu toții să îl vedeți care sunt recomandați, ați văzut care sunt um, recomandările pentru zona uh, euro, care au uh, fost uh, publicate ulterior. Acum trebuie să avem parte de o prezentare scurtă cu privire la acest sondaj din perspectiva pieței unice. So, Do you want to speak to the rapporteur first and shadows and then to come to speak to Sabine Veyand from the... Așadar, întâi raportor, apoi raportor din umbră și apoi doamna uh, Veier de la comisie. Doamna Stiller, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și comisie pentru că a venit cu această creștere cu privire la analiza anuală a creșterii. Eu doresc să vorbesc despre guvernanța pieței unice. După cum știți, este foarte important acest lucru pentru prosperitatea noastră economică. Există un potențial neexploatat al pieței unice cu o valoare de 1000 de miliarde de euro și cred că este nevoie de un semnal de alarmă pentru uh, a ne asigura că piața unică este în beneficiul tuturor. În momentul de față există prea multe obstacole în uh, Uniunea Europeană și prea puține state membre implementează prevederile necesare. O Uniune este um, puternică doar atunci când toate cele, toate cele 28 de state membre sunt puternice. Este un privilegiu pentru mine să fiu raportor pe această temă. Este al patrulea uh, raport cu privire la guvernanța pieței unice în uh, comisia noastră. Alte două rapoarte vor fi discutate la Econ și Emple. Acest raport are patru părți, fiecare se referă la un aspect uh, specific al pieței unice. Este vorba despre piața unică ca uh, instrument important pentru creștere, potențialul neexploatat, creștere în secolul 21 și instrumentele de guvernanță care trebuie să fie implementate. Am vorbit despre cultura conformității. Este esențial că ex- să existe o guvernanță bună a pieței unice. Pentru a avea o piață unică funcțională este nevoie de coordonarea politicilor micro și macroeconomice și politicilor fiscale. Uh, avem nevoie de creștere structurată și asta vom și avea. Vom avea parte de uh, locuri de muncă, este nevoie de acestea și s-au făcut apeluri de a consolida piața unică în concluziile Consiliului și în recomandările pentru țară, dar în ciuda acestui fapt nu s-au făcut progrese foarte mari. Între 2012 și 2013 doar 10% din recomandările pe stat au fost implementate în totalitate de statele membre. Pentru a avea creștere și competitivitate, progresul și integrarea trebuie să fie însoțite de o guvernanță mai bună și o transparență mai bună. Includerea pilonului pieței unice în semestrul european, cu o monitorizare uh, care să însoțească acest lucru, uh, trebuie să se concentreze pe niște priorități care să ducă la creștere și creare de locuri de muncă. Trebuie să existe o bază de date robustă, trebuie să existe indicatori de calitate și cantitate, trebuie să existe evaluare paritară, un schimb de bune practici care să maximizeze integrarea și implementarea. Având în vedere digitalizarea și interoperabilitatea, este foarte important ca politicile noastre să fie pregătite pentru viitor și să fie adaptate la efectele, digital, la efectele digitalizării. În momentul de față uh, avem parte de schimbări în uh, comportamentul uh, consumatorului, oamenii cumpără din ce în ce mai mult online și există schimbări și în tiparele de investiții Uh, se investește mai mult în active uh, intangibile. Cred că strategia Comisiei pentru Piața Unică, pe care am văzut-o prezentată în această comisie recent, credem că abordarea comisiei este una potrivită și aprofundarea pieței în mai multe sectoare nu uh, va, fi, nu va avea succes decât dacă uh, Uh, sunt implementate și alte strategii simultan. Planul de investiții pentru Europa, uh, strategia DSM, um, Uniunea Piețelor de Capital și așa mai departe. După cum am spus, acestea sunt politici micro și macroeconomice care trebuie să fie puse în aplicare împreună. Acestea sunt condiții prealabile pentru a avea o piață unică funcțională. Am descris toate acestea în raportul meu, nu a fost ușor, știm că avem un, uh, o limită de cuvinte pe care le putem folosi și am încercat să respect această limită, incluzând toate domeniile pe care le-am dorit explorate. Am dorit să vorbesc despre directiva cu privire la servicii, achiziții publice de asemenea și um, incluziunea socială. Da, vorbesc repede pentru că îmi place piața unică, așa cum ne place tuturor aici. E foarte important că raportul a trebuit terminat și trimis spre traducere înainte să iasă analiza, cu, analiza anuală cu privire la creștere. Oricum, eu am încercat să mă asigur că elementele pe care le-am menționat anterior sunt in, in, incluse în versiunea mea a raportului înainte de 25 ianuarie. După cum am spus, aștept uh, prezentarea comisiei și știu că avem o reuniune a raportorilor din umbră mâine. Termenul limită pentru amendamente este uh, 16 decembrie. Mulțumesc colegilor și celor implicați în acest uh, proces și abia aștept uh, discuția cu raportorii din umbră și vom avea și votul în curând. Vă mulțumesc! Do we want to take a round from shadows? Din partea raportorilor din umbră. Wait for Mr. Schanfer. Îl așteptăm pe domnul Schanfer. Mr. Sulik, I stand, are you... Sau domnul Sulik. Or can we listen to the commission? Sau poate putem să dăm cuvântul mai întâi comisiei. În timp ce îl așteptăm pe domnul Seinfeld. Iată, a sosit. Welcome. Um... Bun venit. Am început deja. Raportoarea a prezentat uh, raportul și uh, Acum, Dan? Mulțumesc, doamna președinte. Voi profita de faptul că o să intervină mai târziu uh, raportorul PPE. Voi vorbi în numele domnului Sulic, care consideră că acest raport e o contribuție importantă la eforturile noastre de îmbunătățire a funcționării pieței interne. Salutăm accentul pus pe uh, indicatorii referi, uh, privind piața unică și uh, semnalăm că înlăturarea barierelor și obstacolelor netarifare chiar poate reprezenta o încurajare pentru creșterea economică fără a presupune investiții publice semnificative și deci va încuraja a, aceste, această dezvoltare economică și eu sunt a, foarte de acord cu această părere. Domnul Sulic de asemenea consideră că și de asemenea grupul ECR consideră că piața unică e principala sarcină a Uniunii Europene și în acest fel va fi încurajată creșterea economică și avertizează doar în două privințe. Consideră că ar trebui să avem atenție la o abordare prea centralizată în procesul decizional care poate să submineze posibilitatea de a valorifica potențialul regiunilor europene și încurajarea uh, concurenței între uh, elementele diverse ar trebui să facă parte din abordarea privind piața internă și, în al doilea rând, nu trebuie să uh, contracarăm cumva uh, planurile din semestrul european privind competitivitatea. Fiecare măsură trebuie implementată adecvat și, de asemenea, ECR ar avea anumite probleme cu creșterea cheltuielilor publice în ceea ce privește ICT în special și ne întrebam dacă doamna raportor ar putea să spună mai clar exact uh, ce dorește în această privință și în rest cam atât. Aceasta e poziția sa. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Scheinfeld pentru PPE. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Îmi cer scuze pentru mica întârziere, însă Ea s-a datorat întârzierii avionului. Mă bucur să constat că se discută deja acest subiect. Am citit proiectul de uh, raport și am fost foarte încântat. Sincer, cred că în uh, raport uh, sunt multe elemente cu care sunt de acord, la care pot să subscriu și mai sunt doar câteva pe care le-aș mai modifica. În general, însă, trebuie spus că subiectul e unul de importanță maximă. Nu e întotdeauna perceput așa în Parlamentul European, deoarece Uniunea Europeană parcurge iarăși o perioadă foarte dificilă din perspectiva concurenței la nivel global și după părerea mea, acum uh, poziția noastră pe plan mondial nu e foarte bună. Un motiv este funcționarea imperfectă a pieței interne și neînțelegerea importanței pieței unice. Dacă nu introducem principii, valori care să ducă la eficientizarea funcționării pieței unice, competitivitatea noastră se va înrăutăți, va pierde teren. Dacă ne uităm la puterile și supraputerile economice din lume, vedem că, de exemplu, piața din Statele Unite, precum și unele piețe asiatice, cea din China sau India sau Rusia, sunt foarte coerente, foarte coezive la nivel intern și cererea pe aceste piețe nu este îngrădită de anumite uh, bariere interne. Și noi intrăm în concurență tocmai cu aceste piețe, problema fiind că piața noastră internă nu funcționează foarte bine. Avem 500 de milioane de consumatori care ar putea nu doar să încurajeze creșterea. Um, sunt cetățeni care au nevoie de locuri de muncă și de o sporire a întărirea bunăstării. Avem nevoie de o piață internă fără obstacole. O piață cu obstacole nu este optimă și nu încurajează dezvoltarea IMM-urilor, deoarece, să nu uităm, IMM-urile își cheltuie foarte multe resurse pentru probleme și proceduri administrative în loc să le dedice dezvoltărilor. Trebuie să respecte tot felul de reglementări pentru a putea funcționa. Unele dintre IMM-urile mai mobile încearcă să se dezvolte în afara Uniunii Europene și de aceea e atât de important, și aici sunt de acord cu raportoarea, să ne îndreptăm atenția asupra importanței pieței interne. E un lucru esențial. De asemenea, în legătură cu obstacolele existente, trebuie spus că nu trebuie să ne concentrăm pe îmbunătățirea acestor obstacole și bariere, ci mai degrabă să ne concentrăm energiile pe eliminarea lor. Aș putea să vă dau foarte multe exemple, primul dintre ele fiind cel al profesiilor reglementate. Avem reglementări diferite în legătură cu aceste profesii în statele membre. Spunem că avem o piață internă, dar de fapt pe această componentă piața internă e complet nefuncțională. Cineva care poate să-și exercite profesia într-o țară nu poate să facă același lucru și în alt stat membru. Uh, Vorbim acum despre un pașaport de servicii, dar de ce să căutăm o astfel de soluție? De ce să nu recunoaștem că am putea pur și simplu să avem o recunoaștere a diferitelor profesii trans, uh, în toate statele membre. Ar mai fi multe exemple, dar mă voi opri aici. Cred că trebuie să ținem seama cu maximă seriozitate de importanța pieței interne și ar trebui să discutăm și cu celelalte comisii din Parlament, să vedem cum uh, facem să acorde aceeași importanță. Thank you. Doamna Calas, mulțumesc. Voi vorbi uh, în numele domnului Goga, care este raportor din umbră pentru acest raport. Domnul Goga mulțumește domnului raportor pentru proiectul de raport. Uh, consideră că a redactat uh, un raport foarte bun și e de acord cu majoritatea propunerilor făcute. Pentru grupul ALDE e clar că piața unică este extrem de importantă pentru Uniune și a fost foarte importantă pentru Uniune în ultimele decade. Uh, dar uh, munca e departe de a fi încheiată, mai ales acum când uh, crește gradul de digitalizare. Domnul Goga este de acord că trebuie pus accentul mai mult pe digitalizare în semestrul european și pe dezvoltarea de instrumente analitice pentru a urmări aceste evoluții. De asemenea, își exprimă dezamăgirea față de gradul de implementare a legislației aferente în statele membre și ar dori ca Comisia Europeană să folosească mai mult instrumentul uh, procedurii de încălcare a legislației europene și deci îndeamnă Comisia să ia măsuri. De asemenea, îndeamnă Comisia să uh, se asigure că uh, se aplică mai bine principiul recunoașterii reciproce, care este extrem de important în absența unei legislații armonizate. Domnul Goga consideră că uh, trebuie să se folosească avantajele economiei colaborative, trebuie încurajate modele de afaceri noi, asigurând cele mai bune de condiții de dezvoltare a acestora și subliniază nevoia uh, de uh, noi uh, acte normative referitoare la supravegherea pieței. Considerăm că uh, Comisia trebuie să-și asume răspunderea pentru faptul că nu a făcut suficiente uh, lucruri în acest domeniu și considerăm că o, o economie competitivă în secolul 21 nu poate fi obținută fără uh, o reformare a legislației privind serviciile și bunurile din statele membre situația actuală impune planuri de reformă ambițioase. Domnul Goga este de acord cu potențialul achizițiilor publice electronice și a licitațiilor electronice, dar uh, dorește ca directiva aferentă să fie bine și repede transpusă în toate statele membre și, de asemenea, consideră că trebuie să continuăm uh, să încurajăm crearea unor sectoare publice mai funcționale, mai puțin birocratice. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că sectorul public din statele membre poate coopera transfrontalier. Mulțumesc. Okay, I have the GUE shadows, Mr. Zuba. Mai am pe domnul Zuba din partea raportor de număr din partea GUE, nu este, și Pascal Dohan din partea ecologiștilor, a verzilor. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau doar să vă spun că doresc pe de o parte să mulțumesc domnului raportor pentru munca excelentă depusă și eu consider că sunt foarte multe puncte asupra cărora împărtășim punctul său de vedere. Deci asta reprezintă un progres semnificativ Câteva observații doar, poate pe conținut. Semestrul european nu trebuie să fie doar un simplu exercițiu de natură bugetară, ci trebuie să ajungem să amintim și să integrăm faptul că e nevoie de un spațiu care să răspundă interesului general european. Și aceasta e o dificultate destul de însemnată. Eu am înțeles contractul, uh, ce s-a spus și anume uh, creștere, competitivitate, uh, economie, dar eu cred că nu e suficient ca și trio pentru a aborda toate problemele cu care ne confruntăm. Spre exemplu, problema economiei circulare este un aspect important pentru că poate e una dintre acele capacități ale Europei de a încerca să își modifice economia, să aibă economia secolului 21, modificând astfel și producția și uh, crescând locurile de muncă și demonstrând că acea creștere de dragul creștere nu are sens. E un punct important. Apoi, în ceea ce privește cheltuielile publice, eu înțeleg foarte bine, dar putea să fie o problemă ideologică, însă uh, cheltuielile publice reprezintă 20% din investițiile ce se fac astăzi în Europa, fie că ne place, fie că nu. Deci, o sumă deosebit de importantă și în același timp nu prea văd cum am putea noi să dezvoltăm piața digitală fără să integrăm uh, și aceste investiții, mai ales în cercetare sau în alte domenii, care au drept vocație a fi, de fapt, niște investiții publice. Salutăm, deci, acest lucru și împărtășesc uh, și poate merg și mai departe decât domnul raportor pe această idee. Deci trebuie să găsim în acest raport un echilibru potrivit. Vedem, spre exemplu, că înlăturarea barierelor, obstacolelor ce există, pe care și noi o dorim, nu poate să fie singurul răspuns în ceea ce privește problemele de competitivitate. Uh, am spus în introducere și repet încă o dată, în ceea ce privește autoritatea de supraveghere a pieței interne, eu cred că acolo există insuficient control la nivel european. Și fără a lansa o polemică aici, problema Volkswagen, spre exemplu, și altele, nu vreau să mă concentrez doar pe un singur uh, fabricant automobil, ci de, a, aceste dosare ne demonstrează că avem o problemă între colaborarea care există între agențiile de control și uh, autoritățile naționale și nu se apără de ajuns interesul general european. Poate noi ar trebui să insistăm în așa fel încât să avem niște autorități de control ale pieței unice, într-adevăr uh, operative și care să apere uh, interesul general european. Andreea Schwab. Mulțumesc, Andreea Schwab. Mai dorește cineva să intervină înainte să-i dau cuvântul? Mulțumesc, spune domnul Schwab. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Sunt încântat să constat cât de bun este raportul doamnei Stiller și, așa cum au spus și colegii, sunt multe puncte care sunt pe placul nostru. Acum, având în vedere faptul că și Comisia Europeană este de față, aș vreau să abordez două aspecte sau degrabă mai degrabă să îi adresez două întrebări. Așa cum spunea și colegul Seinfeld, în Europa nu vom putea menține prosperitatea decât dacă suntem competitivi și asta la nivel internațional și dacă avem și locuri de muncă competitive și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a obține acest lucru. Și atunci, întrebările mele sunt următoarele. Cum anume acest raport referitor la guvernanță piața unică se va distinge de alte rapoarte referitoare la piața unică? Doamna Cânie tocmai elaborează o, un răspuns la strategie pentru piața internă și cred eu că trebuie să fim conștienți de acele diferențe care încă mai subzistă și uh, obiectivele sunt diferite și că căile uh, pentru a avansa sunt diferite. Dar dacă îmi permiteți, aș dori să spun, sincer, nu prea văd cum facem această distinție, pentru că avem raportul referitor la semestrul european, raportul referitor la piața internă. Ne-am concentrat mereu pe faptul că elementele care per, vin și per, um, reprezintă o, o dificultate în materie de competitivitate, e bine, acestea trebuie să fie preluate și în rapoartele specifice pe țară. Am spus asta întotdeauna și specialiștii au analizat mereu aceste aspecte și întotdeauna au cerut să discutăm și cu statele membre pe acele aspecte legislative. În cadrul uh, semestrului european, vezi, au cerut acest lucru și ei și asta ne-ar permite să avem o bază de lucru potrivită și în raportul Rosati, acum patru săptămâni votat la Strasbourg, Strasburg, am văzut că nu neapărat toată lumea a înțeles acest lucru. Acum, comisia e de față, doamna Bayer e de față, așa că poate că ar fi bine să adresăm această întrebare către comisie. Ce putem face cu acest semestru european? Care va fi rolul său pe viitor? Care va fi rolul pieței interne pe viitor în cadrul semestrului european? Dacă se discută o dată pe an, așa, în general, despre piața internă și că apoi uh, ajunge dosarul undeva la comisia Econ și nu mai avansează, e păcat. Comisia noastră trebuie să spună foarte clar ce anume trebuie trebuie să se facă, cum se face acest raport, cum anume acest raport trebuie să fie redactat în așa fel încât să-l putem susține, fără de care va fi foarte greu munca depusă ce o va depune pe viitor raportorul, pentru că sunt foarte multe aspecte importante cuprinse în text, așa că ar fi bine să ne spună Comisia Europeană chiar acum care este punctul său de vedere. Did anybody else want to take the floor before? Mai dorește cineva să intervină înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei Europene? Bun. Uh, Sabin Vairand, care este uh, din partea Secretariatului General, o să ne facă o scurtă prezentare în ceea ce privește această analiză anuală de creștere 2016, cu accentul pus pe măsurile referitoare la piața unică internă. Mulțumesc, doamna președinte, doamnele Stiller, stimați membri. Mă bucur de această ocazie de a vă prezenta pe scurt analiza anuală de creștere și făcând acest lucru aș vrea să pun accentul pe acele aspecte care țin de răspunderea comisiei dumneavoastră și făcând acest lucru am speranța că voi veni cu un început de răspuns la întrebările domnului uh, Schwab. După cum știți, comisia a publicat Uh, pachetul referitor la acest subiect în luna noiembrie și acest lucru marchează începutul semestrului european. Pachetul consistă din analiza anuală de creștere pentru 2016, care fixează prioritățile pentru anul următor, atât la nivel european cât și la nivel de state membre, din punct de vedere al politicilor economice și sociale, Cuprinde de asemenea și mecanismul de alertă, raportul pentru 2016, prima etapă pentru a identifica anumite dezechilibre macroeconomice care ar exista în statele membre și avem de asemenea și raportul referitor la uh, ocupare care analizează situația în Uniunea Europeană și politicile ce răspund acestei situații. Și, așa cum spunea doamna președinte la bun început, am reușit să avansăm și recomandările referitoare pentru zona euro, care anul acesta oglindesc o mai mare interdependență și nevoie de convergență între uh, membrii ca, uh, statele membre care împărtășesc uh, moneda comună. Acum, analiza anuală de creștere 2016 se referă la o prioritizare a politicilor care vor întări modelul actual de redresare economică și, în mod clar, chestiunile legate de piață unică joacă un rol cheie aici. Acest raport anual uh, subliniază faptul că ar trebui să utilizăm uh, posibilitățile actuale, prețurile scăzute la energie, rata de schimb a monedei euro, uh, pentru a încuraja cele politici economice care ne permit să întărim bazele pentru creșterea viitoare. Deci să nu ne mulțumim doar cu ceea ce avem, pentru că presiunea este la colțul străzii și trebuie să folosim toate aceste posibilități pentru a construi solid creșterea de viitor. Dacă ne uităm la această analiză pentru 2016, observăm că există un grad destul de ridicat de continuitate față de 2015. Avem acele politici sub formă de triunghi și punem accentul pe investiții, pe reforme structurale și pe politici fiscale. Și două dintre aceste trei sunt strâns legate de competențele Comisiei dumneavoastră. A, raportul anual de creștere pentru 2016 subliniază chiar și mai mult decât anul trecut nevoia de investiții. În ceea ce privește investițiile, având în vedere faptul că acest text a fost tratat rapid în Parlamentul European și la Consiliu, am reușit să punem pe picioare Fondul European Strategic pentru Investiții și așteptăm cu nerăbdare finanțarea care reprezintă primul pilon al acestui plan proiectele și identificarea acestora reprezintă al doilea pilon și acum a venit momentul să ne concentrăm pe cel de-al treilea pilon și anume cadrul de reglementare și barierele care ar exista acolo, obstacole. Și pentru asta trebuie să examinăm ce putem face atât la nivel european, legislație de piață unică, cât și implementarea, respectarea, conformitatea, dar în același timp trebuie să examinăm și acele obstacole care ar putea exista la nivel național. Și a, toate acestea pot fi realizate uh, prin diferite metode, nu neapărat numai armonizarea, ci trebuie să vedem felul în care este aplicată și implementată legislația europeană. Sunt multe lucruri care țin de răspunderea statelor membre, dar vrem să avem această discuție cu statele membre și să vedem care sunt acele bariere care ar mai exista pentru a le înlătura. Ca să vă dau un exemplu, un domeniu care a fost uh, menționat, achiziții publice, o transpunere și implementare de plină a legislației europene este un pas uh, necesar, însă nu și suficient pentru autoritățile locale, regionale, naționale, pentru a putea profita pe deplin pe o piață competitivă și deschisă, unică. Deci avem nevoie de o acțiune la nivel european prin uh, actul unic și prin implementarea legislației de piață unică, dar trebuie să utilizăm semestrul european pentru a avea un dialog cu statele membre pentru a ști exact ce anume se întâmplă la acest nivel. Și era doar așa un domeniu, achizițiile publice, ca și exemplu, dar putem examina și alte domenii în care există regulamentele la nivel național Uh, unele sunt absolut legitime din punct de vedere al politicilor, dar în continuare putem să discutăm cu statele membre pentru a vedea dacă aceste măsuri sunt cele mai proporționate și proporționale și dacă respectă legislația europeană. Deci acest lucru merge dincolo de simpla implementare a legislației de piață unică și se leagă și de uh, cel de-al doilea pilon și anume reformele structurale. Aici dorim să încurajăm dialogul uh, cu statele membre în semestrul european 2016 să vedem care sunt acele reforme structurale care ne-ar putea ajuta să integrăm cât mai bine piața noastră de servicii și de bunuri în Uniunea Europeană și să ajutăm întreprinderile să se integreze și mai bine și să se adapteze la provocările globale. E nevoie de voință politică și aceasta există la nivel de Comisie Europeană, pentru că vrem într-adevăr să întărim uh, pilonul macroeconomic al Uniunii Europene. Aici multă lume s-a referit la uh, pilonul fiscal și macroeconomic, însă noi considerăm că macroeconomic este capitolul cel mai important pentru a avea surse de creștere durabilă în Europa. Și asta ne dorim să realizăm în semestrul european 2016. Acum, concret, în același timp, în, în același moment în care am pus la punct această analiză anuală de creștere, avem uh, și un alt document din partea serviciilor comisiei, un document intern de lucru, cu date pentru fiecare stat membru pentru a vedea care sunt barierele și obstacolele cheie în materie de investiții pentru a putea utiliza aceste uh, tabele și cifre în discuțiile cu statele membre. Noi vrem să aprofundăm dialogul și analiza în așa fel încât să venim și cu dovezi și mai clare și mai uh, bune în februarie, în momentul în care Comisia va publica rapoartele anuale specifice pe țară. Și știți că acestea reprezintă pasul următor Uh, e vorba de acestea servesc de bază pentru recomandările specifice pe țară. Deocamdată nu sunt în măsură să vă spun exact uh, cum anume vor arăta aceste recomandări specifice pe țară. Știți că președintele Juncker, vicepreședintele Dombrovski și uh, întreaga comisie lucrează pe aceste aspecte și anul trecut au hotărât să avem o reorganizare a acestor recomandări, în așa fel încât acestea să fie mai puțin numeroase la numeroase pentru fiecare țară, însă asta nu înseamnă că diluăm conținutul semestrului european. Semestrul european e, reprezintă ceva mai mult decât simplele recomandări specifice pe țară. El reprezintă o gamă largă de domenii de analiză și chestiunile de piață unică pe care noi le-am identificat în strategia de piață unică și care le-am identificat de asemenea în diferitele rapoarte ce sunt redactate deci, din acest punct de vedere, din partea Comisiei, vrem să avem acea legătură puternică, pe de-o parte, între strategia unică pentru piața unică, guvernanța pentru piața unică și semestrul european. Și pe baza acestei analize pentru fiecare țară, în luna februarie vom fi în măsură să venim cu o analiză specifică și vom vedea ce anume se poate face în fiecare stat membru. Avem speranța de asemenea că pe baza acestei analize tematice, uh, în contextul semestrului european, Comisia dumneavoastră va fi în măsură să analizeze lucrurile deoseb- din, care sunt deosebit de importante pentru mandatul dumneavoastră, pentru competențele dumneavoastră. Vom veni cu analiză, cu dovezi uh, pe care deocamdată le colectăm în cadrul semestrului european și care ne arată că anumite aspecte sunt în continuare subexploatate. Și Sper că se va întări dimensiunea macroeconomică a semestrului european, strategia de gestiune a pieței unice la nivel european și că vom avea aceste discuții cu statele membre la nivel național. Așteptăm cu mare nerăbdare să continuăm angajamentul și discuția cu Comisia dumneavoastră pe marginea acestui dosar. Cred că mă voi opri aici deocamdată și aștept cu nerăbdare discuțiile noastre viitoare. Before I go back to the rapporteur any of the members. Dacă deputații care ni s-au alăturat doresc să intervină înaintea raportului, doamna Gerbrand. Ja, ich möchte mich entschuldigen, aber... Îmi cer scuze, a întârziat și avionul meu, de aceea n-am putut sosi la timp. Cred că toată această muncă și acest uh, semestru care beneficiază de ani de zile de informații, recomandări uh, și așa mai departe, trebuie să ne întrebăm până la urmă ce rezultă din toate acestea nu prea mai am niciun chef să lucrez la așa ceva dacă mi se spune că uh, și văd că se vorbește mult și aici, în statele membre, dar de fapt nu se face nimic concret, nu se realizează nimic concret în aceste domenii și de aceea înțeleg foarte bine de ce mulți cetățeni se întreabă de, de ceva vreme ce le aduce lor Uniunea și care e scopul ei. Uh, și cred că suntem în locul potrivit uh, pentru a face recomandări categorice, nu doar analize, ci să spunem exact ce trebuie făcut în statele membre ca să avem succes în Uniunea Europeană, ca să avem creștere economică, să creăm locuri de muncă și prin aceasta să deschidem orizontul și perspective oamenilor care uh, până acum uh, nu au șan- nicio șansă. Cred că e important acest lucru și comisia noastră pentru piața internă deja poate să contribuie cu câteva idei. Și ajung la al doilea aspect care mă tot deranjează chiar și aici în cadrul Parlamentului European. Nu vreau să exclud nicio fracțiune de aici, E vorba de importanța pieței interne care încă nu e bine uh, înțeleasă. Nu e vorba doar de bani, nu e vorba doar de finanțe, ci de felul în care se formează, se structurează această piață internă, pe ce bază o construim. Avem o temelie comună sau fiecare stat membru continuă după cum vrea sau după cum uh, Uh, și închipuie că trebuie să fie lucrurile și până la urmă tot nu avem un răspuns european la întrebările presante uh, legate de șomaj sau uh, calea pe care urmează Uniunea Europeană, ce vrem să fie Uniunea în viitor. Deci, vreau să avem o vizibilitate mai mare chiar și pentru comisia noastră și să înțelegem ca să putem obține rezultate bune. Mulțumesc! cu siguranță va crește vizibilitatea comisiei noastre. Suntem o comisie mică, dar care se exprimă uh, foarte vocal. Doamna Steiler. Da, poate că suntem noi o comisie mică, dar cu siguranță uh, ne ocupăm de unul dintre cele mai importante aspecte la care, de care este răspunzătoare Uniunea Europeană, adică piața unică. Daniel a vorbit despre TIC. Noi am uh, dorit să exploatăm potențialul uh, strategiei pentru piața unică, tocmai pentru și în această direcție a tehnologiilor informaționale. În momentul de față, investițiile, 17% din investițiile uh, în TIC sunt, sunt pierdute. Bine, nu am menționat asta în raport, dar um, este important pentru noi acest lucru. În ceea ce privește spusele domnului Seinfeld cu privire la barierele în calea pieței unice, cred că e foarte important ca persoanele care au calificări să poată să circule liber și să le poată folosi unde doresc. Și acest lucru este important. Și Terez a vorbit despre asta și doamna Calas și domnul, a vorbit în numele domnului Goga a vorbit despre digitalizare și se leagă cu spusele domnului Dalton, dar accentul este puțin diferit. Și de asemenea spusele domnului Durand cu privire la economia circulară, toate acestea sunt legate între ele. Firește, noi am uh, oferit o poză de ansamblu, una foarte mare și e, e important să ne dăm seama cum se leagă toate aceste domenii între ele. Cred că e important și ce a spus Comisia legat de politicile fiscale, reforme structurale și așa mai departe, apoi uh, spusele doamnei Gebhardt cu privire la posibilități. Dorim ca aceste strategii să funcționeze bine după cum am spus, ă, trebuie ă, să ne concentrăm pe o piață funcțională. Domnul Schwab um, a vorbit despre aspectele izolate. Eu cred că toate aceste aspecte um, interconectate vor asigura o funcționare corespunzătoare. corespunzătoare. Deci, este nevoie de fapte și nu de cuvinte. Eu vă mulțumesc pentru contribuții. Cu siguranță fiecare por poate fi îmbunătățit. Aștept reuniunea raportorilor din umbră de mâine, apoi vom avea votul. Mi se pare că uh, votul va fi în ianuarie și amendamentele trebuie depuse până în 16 decembrie. Uh, eu mă bucur că votăm în, uh, în ianuarie, că mi se, este o dată importantă pentru Scoția. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și presupun că o să ne faceți cinste cu un whisky și cu haggis spune președinta. Okay. Um, it sounds, sounds to me as if they're making some good progress. It also sounds... Mi se pare că se fac progrese și um, am impresia că și dumneavoastră veți uh, uh, trimite amendamente. Este foarte util ca raportorul să facă cunoscute aceste amendamente raportorilor din umbră pentru o mai bună colaborare. Vă mulțumesc tuturor! Mi se pare că suntem în grafic, suntem, stăm chiar bine cu timpul. Și știu că următorul punct despre ordinea de zi este foarte interesant și propun să începem următ, cu, cu următorul punct de pe ordinea de zi la ora 4 și 20 de minute, deci acum vom avea parte de o pauză de 13 minute. Decât dacă nu vrea comisia să spună ceva. So the commission, um, is here... Reprezentanții comisiei au venit, dar persoana care urmează să prezinte uh, punctul următor um, nu a venit încă. E un punct de foarte mare interes, deci așteptăm.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 Ladies and gentlemen, there are over 20 members of the European Parliament. Stimați colegi, avem 20 de membri ai Parlamentului European din mai multe grupuri și din mai multe țări. Directorul general uh, trebuie să prezinte aceast, acest raport. Mi s-a spus că e pe drum. Am putea ruga alt membru ca alt uh, reprezentant a Comisiei să facă prezentarea, dar având în vedere uh, seriozitatea de care dau dovadă europarlamentarii și prezența lor, eu cred că trebuie să îl așteptăm pe domnul director general adjunct, îmi cer scuze, pentru a se adresa europarlamentarilor. Eu știu că suntem înaintea programului oricum, deci Vreți să așteptăm? Acum 10 minute ni s-a zis că ajunge în 2 minute. Mă întreb dacă doriți să așteptăm. În regulă așteptăm încă 5 minute. So, um, ladies and Doamnelor și domnilor, am vorbit cu coordonatorii care reprezintă majoritatea în Parlament și următorul punct de pe ordine de zi va începe acum pentru că um, dorim să auzim ce are de spus reprezentantul Comisiei. Așadar, vom face o schimbare pe ordinea de zi dar ei nu sunt aici încă. So we will continue to wait. Așa că vom aștepta în continuare pentru că reprezentanta Comisiei nu a venit. taking a seat? um, okay, so we're going to move on to an item Așa, vom trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, adică prezentare din partea Comisiei cu privire la o propunere de directivă legată de procurarea și deținerea de arme de foc. Domnul director general, general adjunct uh, este alături de noi, tocmai a ajuns. Dacă se poate, da, domnul Delso, știu că e, uh, uh, am spus întotdeauna cât este de importantă punctualitatea, pentru că membrii comisiei așteaptă. Ca să vă dau câteva informații de context, în 1991 avem această directivă, ultima dată a fost revizuită în 2008 de către Comisia IMCO Predecesorul meu a fost unul dintre raportorii din umbră. Revizuirea a inclus un regulament de punere în aplicare cu privire la asigurarea dezactivării corecte a armelor de foc atunci când este necesar acest lucru. Și, din păcate, acest regla, regulament de, de punere în aplicare a uh, luat foarte mult până când a făcut obiectul unui acord. Asta s-a întâmplat acum vreo două săptămâni. Comisia a venit între timp cu o nouă propunere și în momentul în care am auzit, le-am cerut să vină în fața comisiei noastre cât pot de repede pentru a ne prezenta. Această propunere conține îmbunătățiri legate de partajarea de informații între statele membre, o marcare mai bună și o uh, urmărire mai bună a armelor deactivate, dezactivate, de exemplu. De asemenea, publicul uh, a ridicat motive de îngrijorare cu privire la detaliile de elaborare ale directivei. Știu că există foarte mult interes tocmai pe aceste teme și având în vedere că e ședință publică, doresc să le amintesc membrilor publicului că această comisie și Parlamentul au rolul de a propune amendamente. Iată, deci, nicio propunere din partea comisiei nu este finalizată până când amendamentele nu sunt depuse și votate. În momentul de față este oportun să verificăm dacă există lacune și uh, să îmbunătățim uh, propunerea existentă. În plus, uh, trebuie să existe o corelație cu um, legislația împotriva terorismului și traficului de arme și fabricarea ilicite de arme. Știu că săptămâna trecută propunerea a venit din partea Comisiei în acest sens. Îi dau acum cuvântul domnului Delso ca să prezinte propunerea și știu că sunt prezenți foarte mulți colegi și voi uh, face o listă a colegilor care doresc să intervină. Domnul Delso, aveți cuvântul. Doamnă președinte, îmi cer scuze că am întârziat, am avut, uh, uh am avut un motiv destul de bun, um, dar îmi cer scuze, oricum nu e acceptabil și promit că nu se mai întâmplă. Nu cred că este nevoie să explic contextul, îl cunoașteți, știu că este, știți că este unul foarte sensibil, nu are nevoie de amănunte, îl cunoașteți foarte bine. Cu ajutorul acestei propuneri, această propunere nu va rezolva toate problemele legate de arme. În textul directivei nu ne concentrăm pe traficul ilicit de arme. După cum știți, agenda pentru securitate a fost adoptată de comisie în 2 decembrie și încearcă să reprezinte o reacție la problema mai mare a armelor ilegale. Deci nu acesta este rostul discuții, discuției de astăzi, deși este, este o temă foarte importantă. Propunerea noastră se bazează pe trei studii făcute de către consultanți am făcut un raport, un studiu de fapt, care a fost comunicat Parlamentului și Consiliului. Acesta arată o evaluare a punerii în aplicare a directivei privind armele de foc. De asemenea, mulțumim și experților care ne-au ajutat. Care sunt principalele modificări pe care le propunem pentru această directivă. În primul rând, categoriile de arme. Ca să fim foarte clar și spre deosebire de ce am văzut pe internet, noi nu dorim să interzicem toate armele semiautomate pentru civili. În ceea ce privește armele de foc semiautomate, noi am propus interzicerea a două tipuri de arme identificate ca, fi, ca, având uh, potențial, ca, ca fiind potențial periculoase. În primul rând, armele automate care au fost transformate în arme semiautomate și care uh, pot să fie retransformate în arme automate. De asemenea, armele semiautomate pentru uz civil, care seamănă armelor cu mecanisme automate, de exemplu, un Kalashnikov semiautomat. Să fie foarte clar, conform directivei actuale, există șase alte tipuri de arme semiautomate care nu sunt modificate prin propunerea noastră și pot să fie uh, cumpărate de către indivizi în baza reglementărilor naționale. În al doilea rând, armele de avertisment, acestea se propune să intre în domeniul de aplicare al directivei, dar să fie supuse unei declarații simple la autorități. În plus, noi am propus ca Comisia să adopte niște specificații tehnice Uh, pentru a se asigura că aceste arme nu se transformă în arme de foc. Deci acesta este, acesta este primul set de modificări. Al doilea tip de modificări se referă la armele dezactivate. În baza directivei actuale, armele dezactivate nu sunt considerate arme de foc, nu mai sunt considerate arme de foc, ci bucăți de metal. Asta înseamnă că, de fapt, orice persoană privată poate să, o, să procure astfel de uh, obiecte fără declarație și acestea pot să circule peste tot în Europa. Recentele atacuri teroriste au confirmat că anumite arme de foc dezactivate pot să fie reactivate și folosite de către teroriști. Așadar, regulamentul Comisiei cu privire la deactivare, adoptat în 18 noiembrie, a propus criterii mai stricte care să limiteze în mod considerabil riscul reactivării. Totuși, acest risc nu poate fi exclus în totalitate. De aceea, în propunerea noastră, se propune interzicerea achiziționării armelor celor mai, celor mai periculoase chiar după dezactivare. Este vorba despre arme de categoria A. Să fie clar, un Kalashnikov automat care a fost dezactivat intră în câmpul de aplicare al directivei. Aceasta este propunerea noastră, cel puțin în momentul de față. În ceea ce privește celelalte categorii de arme, care nu intră în categoria A, armele dezactivate pot să fie procurate de indivizi, de persoane private, dar noi propunem ca acestea să facă obiectul unei declarații simple la autorități. Nu dorim să creăm o sarcină administrativă ă, nenecesară, dar dorim să permitem poliției să găsească originea acestor arme dacă ele sunt folosite în mod ă, criminal. Apoi, folosirea internetului. Acum este folosit de către persoane private pentru cumpărarea și vânzarea tuturor tipurilor de servicii și produse, inclusiv pentru uh, arme de foc. Știm că vânzarea armelor de foc pe internet este mult mai dificil de, mai dificil de controlat și acest lucru uh, se va îngreuna pe viitor. Știm că internetul poate fi folosit foarte ușor de către teroriști pentru ca ei să cumpere arme pe care nu au voie să le cumpere sau să cumpere arme ilegale, de exemplu arme uh, militare. Chiar un coleg al meu a făcut un experiment și a luat 5 minute să găsească pe internet un kit foarte simplu pentru transformarea unei arme semiautomate într-o într armă automată sau chiar să cumpere componente pentru un Kalashnikov. Considerăm că riscul pentru cetățeni este mult prea mare. Așadar, propunem interzicerea cumpărării de arme de foc prin internet de către uh, persoane private. Asta nu înseamnă că aceste persoane nu vor putea cumpăra arme dintr-un alt stat membru, dar acest lucru trebuie să poată fi, fie, fie făcut prin uh, intermediul uh, unor comercianți autorizați. Uh, apoi, acești intermediari și uh, comercianți. În momentul de față, aceștia uh, și colecționarii nu uh, intră în câmpul de aplicare al directivei. Um, intermediarii și colecționarii, dar comercianții da. Nu dorim să uh, creăm o povară administrativă suplimentară, dar uh, intermediarii trebuie să intre în câmpul de aplicare. Asta nu înseamnă că nu vor putea să cumpere arme de foc, dar vor uh, trebui să ceară autorizare conform acelorași condiții uh, ca uh, orice alt individ. În cele din urmă, schimbul de informații între statele membre. Recentele atacuri teroriste au demonstrat importanța schimbului de informații între statele membre în ceea ce privește permisele date uh, persoanelor private și principalele caracteristici ale armelor. În momentul de față, informațiile acestea sunt disponibile doar la nivel național și dorim ca acest schimb de informații să fie amplificat pentru că noi considerăm că este extrem de important. În momentul de față mă voi opri pentru ca europarlamentarii să poată interveni. Îmi cer din nou scuze că am întârziat. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mai întâi vom auzi întrebările coordonatorilor. După aceea o să dăm cuvântul celorlalți membri vom pune întrebări, după care voi ruga reprezentantul Comisiei să intervină din nou și să răspundă la întrebări. Evelyn Gerbhardt. Mulțumesc. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați mai explicat încă o dată ce propune Comisia Europeană. E foarte important acest lucru pentru că, în mod evident, există acum pe internet o campanie foarte importantă și ar fi bine să se mai liniștească puțin lucrurile. Adică nu tot ce citim uh, și vedem în uh, multe e mail pe care le primim corespunde, de fapt, propunerii Comisiei Europene. Printre altele, uh, Comisia a făcut o propunere, încă nu e legislație în vigoare, Parlamentul și Consiliul trebuie încă să se pronunțe. Propunerile pe care tocmai ni le-a explicat Comisia sunt, după părerea mea, destul de bune, sunt pe calea cea bună, însă mai îmi trebuie niște informații. Și aș vrea să știu, la al doilea punct, armele de alarmă și semnal, ar trebui să fie acoperite cu ajutorul unei explicații uh, clare, uh, să fie declarate pur și simplu într-o declarație simplă. Care ar fi această declarație? Ce fel de declarație și în ce scop uh, s-ar da această declarație? La ce ar servi? Asta nu am înțeles foarte bine și aș, da, aș dori să ne dați mai multe detalii. Apoi, încă o precizare în legătură cu comerțul online. Ați spus la început că nu e vorba de comerțul ilicit cu arme, dar la al treilea punct, de fapt, atingeți și vă întoarceți la comerțul cu, ilegal cu arme. <clears throat> Deci, vreau să știm exact cine Uh, poate să vândă în mod legal arme pe internet. N-am înțeles foarte bine. Prima dată am crezut că reprezentantul Comisiei ne-a spus la început că numai comercianții, nu persoane private, pot să vândă astfel de arme legal, dar apoi mi s-a părut că am auzit că totuși pot să intre în categoria respectivă și colecționarii. Deci, ni s-a spus că persoanele private nu pot să facă astfel de comerț. Deci, mi se pare că e nevoie de alte lămuriri. Și ultimul lucru la care v-ați referit, schimbul de informații între statele membre. Aici am avut deja în 2008 o discuție aprinsă atunci când s-a făcut ultima revizuire, pentru că statele membre erau foarte puțin uh, dispuse să meargă în această direcție considerați că acum uh, veți uh, avea parte de mai multe înțelegere din partea statelor membre, vor accepta că e nevoie de un schimb mai intens de informații în legătură cu câte arme au fost autorizate, ce fel de arme, cine poate să le vândă și cumpere pentru că regulile din statele membre sunt foarte diferite între ele, chiar uh, și când avem uh, legislație uh, comunitară. Deci, mi se pare un lucru important. Ați discutat cu reprezentanții statelor membre? Sunt acestea pregătite de data aceasta să facă și acest pas, care mie mi se pare foarte important? Ok. Um... În regulă. Voiam doar să uh, precizez că o să invit pe fiecare coordonator să intervină. Andres nu e aici. Nu știu dacă PPE a numit un coordonator care să preia inițiativa. Dacă nu, ECR, domnul Dalton. Mulțumesc, Vicky. Așa cum am mai spus, subiectul e unul foarte problematic. E clar că avem nevoie de legislație în acest domeniu în legătură cu armele de foc și uh, Uh, avem nevoie de mai mare trasabilitate și schimb de informații între statele membre, dar trebuie să fie ceva rezonabil și fezabil, să nu creăm pur și simplu un trafic și mai mare, ilicit, de arme de foc, pentru că avem așa ceva și de obicei acestea sunt folosite în uh, comiterea de crime și atacuri teroriste. Deci am două întrebări mari pentru Comisie. Mai întâi în legătură cu interdicția pentru armele dezactivate. Există sute de ar- mii de arme de astfel de uh, arme în circulație dacă apare dintr-o dată legislație referitoare la ele, pentru că acum nu există, nu o să le forțăm să se ducă în uh, uh, comerțul ilicit, odată ce le-ai dezactivat, nu pot fi folosite. Odată reactivate, devin ilegale și nu e simplu să le reactivezi. Deci, probabil că cei care uh, doresc să facă acest lucru vor căuta alte soluții. Deci aveți cifre, statistici în legătură cu armele folosite pentru a comite crime, infracțiuni arme dezactivate. Uh, plus, sunt folosite de tot felul de instituții în scopuri uh, legitime, cum ar fi muzeele, industria filmelor, uh, recreările de evenimente istorice și așa mai departe, industrii legitime. Care va fi impactul asupra acestora? Cât privește interdicția de vânzare pe internet, mai întâi, cum o să puneți în aplicare legislația? După cum știm uh, uh, despre internet, pentru că discutăm acum despre piața internet digitală, pe internet multe lucruri nu se pot pune în aplicare. Chiar o să existe o interdicție și, în al doilea rând, nu e mai bine să existe niște posibilități legale de a achiziționa, dacă există o autorizare în Statele Unite, există o Uh, o posibilitate de a cumpăra arme, dar numai dacă există o licență, o autorizație și informații despre vânzător. Mi se pare deci că legislația ar fi greu de pus în aplicare. Da, suntem de acord să avem o înregistrare mai clară pentru cei care au dreptul să aibă arme, să rezolvăm problemele, dar să nu le agravăm. În Regatul Unit am avut probleme foarte mari uh, în acest domeniu și cred că acum avem reguli foarte bune, proporționale și mi se pare că abordarea adoptată aici de comisie ar putea submina uh, măsurile pe care le-am luat noi. Mulțumesc. Șansecă. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Sunt de acord că e vorba de un domeniu în care Uniunea trebuie să intervină, să acționeze. Și da, sunt convinsă că uh, uh, comerțul cu arme, mai ales cele dezactivate, trebuie controlat mai bine și uh, analizat mai bine. Și, de fapt, ar fi un domeniu în care avem o piață unică funcțională, din păcate. Oricine poate să intre pe internet și să cumpere o armă dezactivată din orice alt stat membru și să, sau să cumpere ansamble piese și să o, o asambleze singur. Uneori e vorba numai de cu, puține cunoștințe mecanice pentru a face acest lucru. Mai ales că există foarte multe arme rămase de pe, după um, conflictele din Balcan, deci nu e foarte greu să-ți procuri o armă astăzi. Deci trebuie să ne asigurăm că legislația este pusă în aplicare așa cum a fost gândită și că nu rămân uh, goluri juridice. Trebuie să ne asigurăm că cerințele minime pentru dezactivarea armelor de foc sunt stabilite și mai ales implementate. De aceea salut uh, prezentarea, adoptarea și prezentarea regulamentului de punere în aplicare. Însă, trebuie să fim extrem de atenți. Ce intră în domeniul de aplicare al directivei și care e obiectivul nostru principal? În dorința noastră de a pune uh, un obstacol în calea comerțului ilicit cu arme, noi trebuie să pedepsim uh, pe acei cetățeni care au respectat uh, legea și care dețin arme pentru vânătoare sau uh, în scopuri sportive sau de autoapărare. Nu trebuie să subminăm legislația deja aflată în vigoare în unele state membre. Cetățenii care respectă legea trebuie să înțeleagă că le vor fi protejate drepturile, pentru că altfel uh, propunerea nu corespunde așteptărilor inițiale. Cred că trebuie să fim cât se poate de preciși în formularea directivei, astfel încât să nu apară posibilități de interpretare greșită. Așadar, propunerile actuale ale Comisiei trebuie să mai fie um, puse la punct. Ca și alții uh, colegi, am primit sute de e mail din partea cetățenilor cehi și o să fac tot ce se poate pentru a ține seama de îngrijorările lor, pentru a apăra și securitatea tuturor, securitatea generală, dar și pentru a apăra uh, libertățile noastre ale tuturor. Și în acest context aș ruga Comisia să fie uh, cât se poate de, clară și uh, um, precisă în ceea ce privește uh, interdicția armelor semiautomate. Ați uh, menționat acest lucru, dar în ceea ce privește vânătoarea și sporturile, uh, propunerea dumneavoastră va avea un, un impact. Cred că cetățenii noștri doresc să știe mai multe despre aceste teme și noi vom mai discuta odată ce vom primi mai multe lămuriri din partea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pascal Dilon. Am impresia că uneori îi ascultăm pe cetățeni uh, mai atent când e vorba de anumite subiecte și mai puțin atent când e vorba de alte subiecte mai pașnice. Și regret acest lucru. Faptul că legăm posesia, deținerea și libera vânzare a armelor de siguranță reprezintă un mit. Dacă ne uităm la Statele Unite, e suficient. Vedem că acolo comerțul cu arme e cât se poate de liber și uh, sunt 32.000 de victime pe an, 32.000 de victime ale atacurilor cu arme uh, de foc. În Franța cred că avem 350 de uh, Uh, astfel de victime pe an. Și nu e uh, um, Franța o țară care să fie cel mai bun exemplu. Cred că în Japonia e chiar mai puțin. Deci n-aș vrea să punem această discuție numai sub semnul libertății și a regulilor obișnuite în ceea ce privește comerțul sau legislația. Înțeleg că există vânători. Uh, chiar weekendul acesta un uh, Uh, un om a fost împușcat pentru că făcea jogging prin pădure și un vânător l-a împușcat, dar mă rog, e o greșeală și asta pot să înțeleg. Există și sportivi pe lângă vânători și, bineînțeles, acest lucru nu trebuie să însemne că nu vom reglementa piața armelor. Comisia a spus pe bună dreptate, există o problemă mare trebuie să fi mânuit uh, o singură dată în viață o armă și eu care am făcut serviciul militar, uh, deci, um, pentru a putea să mai manipulezi uh, arme de foc, automate și semiautomate. Deci, uh, riscurile pot crește exponențial. M-aș adresa comisiei, îi mulțumesc pentru eforturile pe care le-a făcut, care au fost foarte bune, ceea ce s-a și prevăzut, pentru că uh, se prevăzuse că vom reveni asupra textului din 2008. Comisia și-a îndeplinit sarcina. Din păcate, contextul în care vine această propunere e absolut dramatic, nu trebuie să o spunem, dar până la urmă nu trebuie să amestecăm prea tare lucrurile. lucrurile. În poziția... Există anumite state care au uh, un regim dublu. Arme interzise și arme autorizate. Uh, E un pic simplu. Vorbim de o reglementare mai bună, o reglementare care să poată mai fi, ușor, fi mai ușor de înțeles de toată lumea și am avut ocazia să simplificăm și cred că cele șapte, opt categorii de arme sunt greu de înțeles, cel puțin pentru un nespecialist și aș întreba Comisia de ce nu merge către o abordare de aceasta duală, ori autorizat, ori interzis. Și Ni s-a spus că trebuie să ascultăm ce spun cetățenii care ne trimit sute și mii de e mail ce se întâmplă cu asociațiile, ONG-urile cu care poate a discutat Comisia despre aceste subiecte. Știu că există un lobby al armelor și vreau să știu dacă și alte asociații uh, au putut fi auzite și au putut face auzită vocea la comisie. Mulțumesc. domnul Vlascovici de la FDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu știu dacă am înțeles uh, bine ce s-a propus, uh, mai ales în legătură cu interdicția de a poseda o armă de foc automată. Uh, și de asemenea în legătură cu armele semiautomate care sunt asemănătoare cu cele automate și cele semiautomate care pot fi transformate în arme de foc automate. Am impresia că cetățenii ar putea să fie împiedicați să dețină arme de foc semiautomate. Mă întrebam dacă e prevăzută și confiscarea armelor de foc de la mii de cetățeni europeni, care ar putea presupune și pierderi pentru acești uh, cetățeni. Nu putem să justificăm totul uh, invocând securitatea. Asta pe de o parte. Pe de altă parte mă întreb dacă justificarea pentru modificarea directivei invocând atacurile teroriste nu e o greșeală. Sau chiar mai mult de atât. Legislația pe care dorim să o modificăm va avea un impact, de fapt, asupra cetățenilor care respectă legea, nu asupra teroriștilor. Uh, cei din tâi vor avea un acces restrâns la armele de foc. Andreas, dorești să intervii? Uh, mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că n-am uh, asistat la începutul dezbaterii, dar iată, acum că vin mai târziu, uh, pun o întrebare și va trebui să plec. Bineînțeles că în acest for avem uh, un interes foarte mare pentru acest subiect, pentru că e nevoie de reguli uh, clare, logice și gândite în așa fel încât să ne asigure că incidentele uh, cum au fost cele din zona de unde vin eu, de exemplu, nu se mai repetă. Problema, până la urmă, nu era că Comisia trebuia să asigure o logică a regulilor privind aceste arme, ci mai degrabă că trebuia să explice opiniei publice de ce e nevoie de aceste reglementări. Eu știu că e ceva ce e planificat de mult, n-are nimic de a face cu atacurile teroriste și cred că, într-adevăr, nu are nicio importanță care ar fi categoriile pentru acele arme folosite în atacurile teroriste. Deci să nu se piardă din vedere scopul. Nu e vorba de sportivi sau vânători care își cumpără armele în mod licit și le folosesc, uh, ci uh, să spunem mai clar despre ce e vorba în acest context foarte emoțional uh, în care toată lumea dorește o reglementare mai bună a situației. Mulțumesc. Read out my list. Mulțumesc. Acum o să citesc lista de intervenți, doamna Tarabella. Oskog, Shenalova, Obermeier, Aloha Aho, Schwenfield, Danti, Karas, Metzola and myself. So those, and Catherine Styler, sorry. And you're, you're first. Um, um, so we have quite a lot of speakers. This means that... Deci vedeți că avem destul de mulți uh, intervenienți. S-ar putea ca acest lucru să ne întârzie un pic comparativ cu graficul. Îmi cer scuze pentru asta, însă cred că se merită. Așa că vă rog pe toți, întrebări foarte pe scurt, concis. Domnul Tarabela, mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare, pentru că eu cred că, într-adevăr, scopul uh, discuției noastre de astăzi reprezintă vânătoarea de arme ilegale și să interzicem posesia unor arme semiautomate prea puternice având în vedere ușurința cu care acestea pot fi trans- transformate în arme automate. Însă, clar, mi s-a spus că nu aici discutăm despre asta. Uh, comisia a făcut o propunere care a transmis-o Comisiei Libe și acolo se va discuta despre comerțul ilegal de arme. Pentru că astăzi avem țări care au legi mai constrângătoare, cum ar fi, spre exemplu, Belgia. Însă asta nu înseamnă că nu se vând arme în mod ilicit, Kalashnikov, spre exemplu, la, în spatele unor cafenele, așa, la doilea bucata. Sincer, uh, eu cred că aici avem niște măsuri foarte interesante, cum ar fi armonizarea regulilor în ceea ce privește marcarea acestor arme pentru a împiedica ștergerea numărului de serie, trasabilitatea, norme de procedură comună, comune pentru înregistrarea tuturor armelor de foc, și așa mai departe. Interesant și fundamental ca și măsuri. Însă, în momentul în care vorbim de armonizare, Comisia spune, da, vrem să armonizăm și avem un proiect de directivă. Dar de ce nu un proiect de regulament? Pentru că, din experiență, știu că mă rog, un consiliu cu 28 de state membre, când vrei să armonizezi printr-o directivă, ajungi la un compromis care spune în felul următor că statele membre ar putea, nu că trebuie. Așa că aș vrea să știu de ce nu facem un regulament în acest domeniu. Și mai mult decât atât, s-a spus de două ori astăzi că da, există un, un sector și anume trageri sportive sau uh, vânătoare. Ei bine, această categorie nu trebuie să fie implicată aici, pentru că, cu condiția, evident, că ne vom inspira din legislațiile cele care protejează cel mai bine în domeniu și că e nevoie și de anumite căi de atac, așa cum există în anumite țări. N-ar trebui ca cei care utilizează arme, vânători sau uh, pentru tir sportiv să fie niște victime colaterale din cauza unei uh, reforme legitime al comerțului cu arme pentru a proteja cetățenii. Mulțumesc. Anne Van Posen. Thank you, Vicky. Anne Van Posen. Mulțumesc, Vicky. Aș dori să mulțumesc Comisiei Want ik denk inderdaad dat iedereen benaderd wordt um, en heel veel uh, e-mails over, um, over het voorstel. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru această propunere ce ne-a fost transmisă și noi, la rândul nostru, am fost eh, contactați prin mail pe acest subiect și e adevărat că de multe ori cetățenii nu știu prea bine despre ce e vorba. Comerțul și distribuția de astfel de produse trebuie să fie reglementată, dar nu trebuie să-i penalizăm pe cei care au o pușcă de vânătoare, spre exemplu. De aceea aș vrea să pun o întrebare comisiei. Oare nu cumva comisiei nu ar fi teamă că ne lipsesc ceva nuanțe aici? și că acele, eu știu, cluburi sportive, spre exemplu, care utilizează acest tip de uh, puști, de arme, Uh, vor avea dintr-o dată uh, o îngreunare a activităților. Uh, cum vom menține dreptul de a utiliza arme care până în prezent au fost absolut și perfect legale, spre exemplu pentru vânătoare? Deci, la comisie se vorbește despre control, se vorbește despre uh, anumite teste, spre exemplu cei care au o pușcă de vânătoare, Și atunci întrebarea e ce fel de legătură credeți dumneavoastră că ar putea exista între aceste reguli și faptul că niște, eu știu, teroriști ar deține arme, cum ar fi, spre exemplu, Kalashnikov, pe care le pot cumpăra foarte simplu în Balcanii Occidentali. În ceea ce privește vânzarea de arme pe internet, în momentul în care armele respective sunt legale, autoritățile realizează verificările ce se impun. Acum, după părerea dumneavoastră, propunerea dumneavoastră ar putea să pună sub semnul întrebării această posibilitate de control și de verificare? Sincer, eu aș vrea să știu ce se va întâmpla cu acele arme legale care sunt, spre exemplu, vândute prin intermediul unor magazine specializate, reviste specializate. Există un comerț de, de arme de vânătoare care se derulează astfel și care este foarte important. Thank you. Uh, I'm here and... Uh, Mulțumesc, doamna președinte, aici sunt în sală. Ca și alți colegi care au intervenit mai devreme, aș dori să spun că, evident, fiecare dintre noi înțelege faptul că avem nevoie de o propunere, de o legislație care să pună capăt comerțului ilegal cu arme, dar în același timp, tocmai despre asta discutăm în momentul de față. Este important să delimităm lucrurile în așa fel încât să nu cumva să complicăm și mai mult viața unor cetățeni cinstiți, vânători sau uh, amatori de uh, stir sportiv, care ar dori să utilizeze arme semiautomate pentru activitățile și hobby-urile lor perfect legale. Deci, încă o dată, puteți să repetați, vă rog frumos, cer asta comisiei, cum anume aceste arme de foc semiautomate vor fi uh, interzise, în ce, care sunt modalitățile. Asta e întrebarea numărul 1. A doua fiind, Dumneavoastră, dacă am înțeles eu propunerea bine, ați propus ca în fiecare, odată la 5 ani, să fie reînnoită licența acordată sau autorizația. și dacă nu te supui acestei verificări cincinale și o examinare de către un medic, uh, atunci licența se retrage. Dar mie mi se pare că e multă birocrație aici la, la mijloc. Și poate că am putea face alte lucruri mai importante, în schimb. Spre exemplu, în țara mea, în Suedia, doctorii sunt obligați să raporteze către poliție dacă cineva vine pentru o consultație din, deci din motive medicale și că persoana respectivă nu ar trebui să aibă uh, arme la îndemână. Deci ei sunt obligați să, să, să facă acest lucru de, nu odată la 5 ani, ci de fiecare dată când se confruntați cu un astfel de pacient. Deci, doctorul poate să înștiințeze autoritățile că persoana respectivă nu este aptă să primească o astfel de autorizație de port de armă. Deci, când asta spuneți odată la 5 ani, băi, care e logica? Cam atât deocamdată, însă în orice caz. Vă rog să ne ascultați și e adevărat că noi nu trebuie să luăm măsuri pentru a lupta împotriva terorismului, măsuri care să vină și să afecteze cetățenii cinstit. Foarte pe scurt fiecare vă rog, pentru că mai sunt încă 9 oratori înscriși pe listă, deci fiecare vă rog maxim un minut. Și dacă nu faceți acest lucru, atunci ne va rămâne tot atât mai, timp mai puțin pentru următoarele puncte de pe ordinea de zi. Așa că uh, avem o discuție prevăzută pentru platforma ODR și vă rog foarte mult. Uh, mai avem și o ședință a coordonatorilor care este prevăzută și dacă nu terminăm la, la, la 6 fără 20, nu știu ce se va întâmpla și cu agenda de lucru pentru ședința coordonatorilor. Are cineva observații? Bun, atunci oratorul următor, vă rog. Da, také bych chtěla poděkovat komisi za to, že přišla. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc comisiei pentru prezentarea acestei propuneri. După părerea mea, această propunere se referă la niște aspecte deosebit de importante pentru securitate. Spre exemplu, cooperare consolidată e o idee foarte bună. Noi ar trebui să preluăm acest lucru, o mai bun, un mai bun schimb de informații, o sporire a trasabilității acestor arme. Am primit de asemenea și eu la rândul meu foarte multe mail-uri care sunt pertinente pentru acest subiect mail-uri trimise de către cei care au autorizație legală pentru un port de armă în uh, Republica Cehă. Așa că vă rog să ținem seama de faptul că fiecare stat membru are un sistem diferit, o legislație diferită. De ce nu analizați legislația cea mai performantă și care are rezultatele cele mai bune. Există țări în care nu sunt deloc probleme, sau mă rog, aproape deloc probleme cu armele autorizate în mod legal. Așa că noi trebuie să ne concentrăm eforturile în combaterea armelor ilegale. Și ar trebui să interzicem aceste arme ilegale în Europa, însă, așa cum a spus și Comisia, propunerea aceasta nu la asta se referă, nu se referă la comerțul ilicit de arme. În timp ce eforturile noastre sunt uh, uh făcute pentru a lupta împotriva terorismului, noi nu trebuie să penalizăm pe cetățenii europeni care au autorizație legală. Pentru că altfel s-ar putea ca aceste arme să fie transferate către piața ilegală și ar putea să pună niște probleme de securitate și mai mari. Și aș mai avea o întrebare asemănătoare cu cea a domnului Dantan. Uh, are Comisia niște statistici la îndemână în ceea ce privește uh, Uh, numărul de infracțiuni sau crime comise cu arme, pe de o parte legale și pe de altă parte ilegale, ca să comparăm? Și o altă întrebare, în care state membre există legislația cea mai bună? Și aș vrea să știu dacă legislația aceasta europeană va fi compatibilă cu legislațiile diferite care există în statele membre. Și încă o ultimă frază, doamna președinte, dacă îmi permiteți. Care țară, după părerea dumneavoastră, este un exemplu demn de urmat? Mulțumesc. Obermeier. Domnul Obermeier. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și comisiei care pe 18 noiembrie deja ne prezentase pe scurt intențiile sale e un pic uh, nedumeritor și cer uh, lămuriri. Dacă nu e vorba de traficul ilicit și comerțul ilicit, despre ce e vorba? Pentru că s-au dat aici niște exemple pe care ați vrut să le legați de propunerea dumneavoastră. Deci despre ce e vorba de aceste acte uh, uh, arme dezactivate care sunt reactivate ilegal? Uh, ilegal. Deci, cum uh, facem legătura și despre ce e vorba de arme, de foc, automate, care sunt ilegale, nu? Deci suntem puțin nedumeriți și cred că aveți propuneri bine intenționate, dar ar trebui să avem grijă să nu uh, inventăm nimic nou când nu e nevoie. Există state în Europa, cum ar fi uh, Austria, unde nivelul de protecție este foarte bun, se autorizează, se verifică periodic, deci nu trebuie inventată roata, există bune practici care ar putea fi preluate. Și în legătură cu birocratizarea, dacă spuneți că vom avea uh, o declarație simplificată pentru armele semnal, pentru semnale, noi uh, putem spune că E greu de înțeles cum îi veți proteja pe cei care își exercită și folosesc armele în mod licit, sportivii și vânătorii. E, e frumos că încercați să prindeți așa în propunere toate, toate tipurile de arme, dar uh, Știți că deja pe piața neagră în Europa se pot achiziționa între 500 și 1000 de arme automate, deci să nu discriminăm împotriva armelor greșite. Ceea ce nu înțeleg eu, de ce nu vreți să discriminați împotriva anumitor categorii? Sunt 6 milioane de vânători, în, 6 eh, mii de vânători în Europa eh, și reprezentanților n-au fost eh, invitați la discuții, nici alte ONG-uri, deci e greu de înțeles ce faceți. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, în propunerea comisiei sunt în continuare niște elemente care par strict ideologice și care nu contribuie la o mai bună funcționare a pieței interne sau la o securitate sporită și care vor afecta în mod negativ un număr destul de mare de cetățeni europeni și uh, întreprinderi europene. Mă refer mai ales la acea dorință de a uh, interzice anumite arme semiautomate. Dar cum puteți să faceți Uh, această distinție în momentul în care anumite subansamble sau piese sunt reasamblate într-o armă semiautomată. Știm că uh, foarte mulți amatori uh, de uh, sportivi, cei care participă la, la tirul sportiv, uh, utilizează astfel de arme și armele semiautomate sunt înregistrate și sunt rare utilizate pentru crime în Europa și aproape niciodată pentru scopuri teroriste. Nimic nu indică uh, că acesta ar putea să fie, eu știu, vreo amenințare față de securitate. Mai mult decât atât, aceste arme uh, semiautomate care pot fi reasamblate, AK-47, spre exemplu, sunt specific de sem- or, concepute ca să nu poată fi reorganizate în arme automate. Uh, Aici cred că noastră vrea să vă, să vă referiți la acele arme de natură militară pe deplin automate, precum cele utilizate în atacurile teroriste din Paris. Și cred că aici o confuzie, pentru că trebuie să avem o definiție clară a componentelor, a pieselor, e nevoie de o precizare, o, afin, o cizelare. Uh, Apoi e nevoie, sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de un mai bun schimb de informații între statele membre, însă nu trebuie să reglementăm mai mult decât e necesar. Și cu această amenințare a terorismului, uh, nu ar trebui ca aceasta să fie utilizată pentru a avea niște reacții absolut disproporționate. Pentru că asta nu va duce la o sporire a credibilității Comisiei Europene sau instituțiilor europene. Mulțumesc. Arm Sheffield. Domnul Sheffield. Okay, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt convins că în ceea ce privește armele de foc, care pot reprezenta un pericol eventual, trebuie să reglementăm astfel de arme. Dacă acestea sunt utilizate de teroriști sau de criminali, dar uh, legislația aceasta trebuie să fie prudentă și proporțională, pentru că uh, altfel această legislație s-ar putea să fie contraproductivă. Și mie mi se pare că ne aflăm într-o astfel de situație. Da, au avut loc anumite evenimente și noi reacționăm uh, venind cu legislație, dar astfel de legislație nu va avea într-adevăr vreun efect. Și am putea spune că e un astfel de caz și ceea ce discutăm noi aici, pentru că având în vedere caracterul intrinsec al acestei propuneri, am restricționat posibilitățile de pe piață. Uh, uitați-vă la piața legală. Noi știm foarte bine care este obiectul care se vinde, unde se vinde și cum se vinde. Deci, pe piața legală, noi putem să răspundem la absolut toate aceste întrebări. Apoi, știm că există piețe mai închise, știm că există piețe în care există foarte multe restricții. Și totuși, există și acea zonă gri, nereglementată. De aceea am pun întrebarea, care este de fapt o sferă de acoperire a acestei uh, legislații? Dacă eventual Comisia a și realiz realizat o evaluare a rezultatelor scontate pentru această legislație. Știe eventual Comisia câte persoane vor fi afectate de această propunere și ce fel de utilizatori sau deținători ar putea fi afectați? Sau ce fel de întreprinderi care ar fi valoarea acestor produse despre care noi discutăm? Pentru la ce sume am ajunge? Și care ar fi efectul unor astfel de restricții, așa, defalcat pe domenii? Din punct de vedere economic, din punct de vedere social? Doamna Steiner, mulțumesc, doamna președinte. Da, am discutat acest lucru și e clar că utilizarea acestor arme de foc pentru de către teroriști reprezintă o amenințare la siguranță. Am văzut acest lucru în Paris. Dar Există anumite neajunsuri în propunere și acestea datează încă din 2008 și ceea ce se propune aici încearcă să remedieze aceste neajunsuri, aceste lipsuri, ă, trasabilitate, schimb de informații și așa mai departe. Deci sistemul acesta trebuie să fie într-adevăr bine organizat pentru a pune capăt acestor neajunsuri. Și prima mea întrebare se referă la propunerea uh, la articolul 14.4, în care se spune că statele membre ar trebui până la 31 decembrie 2014 să se asigure că există o, o bază de date computerizată pentru uh, centralizarea acestor informații uh, și accesul este uh, acordat autorităților competente și acest lucru ține de directivă și toate informațiile prevăzute în directivă, cerințele de acolo trebuie să fie înregistrate. Întrebarea mea este cum anume aceste state membre implementează acest articol. Uh, informațiile nu pot fi menținute mai mult decât informațiile înregistrate nu pot fi uh, uh, menținute în sistem, înregistrate mai mult de 20 de ani. Uh, o a doua întrebare pe care aș vrea să vă pun se referă la vânătoare. Din câte văd eu propunerea aceasta comparativ cu cea precedentă, sincer nu văd nimic la articolul 12.2 nimic nou. Deci multe îngrijorări din partea colegilor, poate primesc un răspuns acum. Întrebarea mea ar fi totuși, de ce sunt așa de multe Kalashnikov pe piața Uniunii Europene? De ce putem să le găsim? Uh, apoi, În ceea ce privește armele cu gloanțe oarbe, mă bucur de faptul că acestea sunt acum acoperite de această legislație, pentru că e un subiect foarte important. Am discutat cu ofițeri de poliție și e clar că își doresc uh, să existe ceva în domeniu încă din 2010 și mă bucur că se face asta astăzi. Uh, vă mulțumesc și încurajez fiecare membru să meargă să discute cu, discute cu uh, reprezentanța ai forțelor de ordine, cu polițiști, cu ofițeri de poliție, pentru că e o dezbatere foarte interesantă și veți avea niște, niște idei foarte importante. Trebuie să mulțumim Comisiei pentru această inițiativă. Nicola Dante. a Mulțumesc, doamna președinte. S-au spus deja foarte multe, dar aș dori să reliefez câteva aspecte. În propunerea comisiei e foarte util că se menționează faptul că această dezbatere nu se concentrează pe armele ilicite. Mi se pare destul de forțată legătura cu lupta împotriva terorismului, pentru că avem o problemă foarte mare și cu piața armelor ilicite și cred că această piață e foarte bine ancorată. Este nevoie de reglementări foarte stringente pentru a preveni intrarea în uza armelor foarte periculoase, pentru că e foarte riscant, e periculos pentru cetățeni. Cred că există câteva propuneri interesante cu privire la trasabilitate și uh, interzicerea cumpărării online de arme și de muniție. Eu cred că există câteva puncte foarte interesante aici. Oricum nu va fi ușor să reglementăm. Cred că trebuie să facem un efort imens pentru a analiza această chestiune a armelor legale și armelor ilegale și cu siguranță nu dorim ca armele să ajungă în mâinile greșite, adică ale teroriștilor. Uh, Cred că trebuie să profităm de această propunere pentru a ajunge la o armonizare a legislației și să facem legătura și cu alte domenii. Poate că statele membre poate, pot să colaboreze în domeniul informațiilor mai mult. Și pot să folosească și alte instrumente care, prin care să lupte împotriva terorismului. Trebuie să monitorizăm cu atenție riscurile și trebuie să ne gândim că regulile pe care le adoptăm au impact asupra tuturor cetățenilor, de exemplu vânătorii și um, sportivii. Propunerea trebuie să fie foarte clară, astfel încât cetățenii să poată folosi arme pentru scopuri legale. Mă refer aici la colecționari care colecționează arme antice. Nu cred că teroriștii folosesc arme din secolul XVIII ca să facă atacuri, nu? Trebuie să consolidăm cooperarea pentru ca piața legală să fie una controlată, de asemenea trebuie să uh, nu penalizăm cetățenii care folosesc armele legal. Doamna Mețola, mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, sunt de acord cu colegii mei. Avem nevoie de reguli care să aibă obiective logice. Trebuie să existe mai multe controle uh, asupra traficului ilegal de arme. În momentul de față există o piață care este legală în interiorul pieței noastre unice. Trebuie să existe reguli mai stricte cu privire la muniții, de asemenea. Și după cum au spus colegii mei deja, trebuie să încercăm să evităm interpretarea greșită a reglementărilor nu dorim ca cetățenii noștri să considere că aceasta este o reacție la cald la ceea ce s-a întâmplat în Paris, pentru că noi știm cum funcționează mințile infractorilor. Nu. Adică noi știm cât este de ușor pentru acești infractori să cumpere arme, arme care nu pot să fie um, urmărite, care nu pot să fie depistate și le pot folosi în uh, acte criminale, acte infracționale. În același timp, trebuie să avem grijă cum, va afecta, cum vor afecta aceste leguri sportivi, de exemplu, autoapărarea și cum uh, vor afecta muzeele militare, de exemplu. Eu am primit mai multe plângeri și mai multe e mail cu privire la uh, preocupările cetățenilor legate de felul în care va funcționa această propunere și felul în care va afecta cetățenii care chiar folosesc aceste arme uh, în calitate de colecționari sau uh, ca pasionați uh, de domeniu. Mă alătur colegilor care au cerut comisiei să le spună care sunt experții cu care au lucrat sau cine li s-a adresat și dacă au vorbit cu reprezentanți ai cetățenilor afectați. Următorul vorbitor. De, sis, Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Otmar Caraț. Se pare că aici uh, nu s-a vizat ceea ce trebuie. Ceea ce e ilegal, e ilegal. Și se pare că s-ar putea ca ceea ce e legal să devină ilegal sau să fie folosit în mod ilegal. Avem un regulament, o directivă și raportul uh, și propunerea Comisiei de săptămâna trecută. V-aș ruga să uh, fim atenți cum se interpretează această dezbatere. E vorba până la urmă nu de o etapă finală, ci de o primă informare. Uh, Dar pentru dezbatere avem din partea Comisiei nevoie de următoarele. În primul rând, care vor fi consecințele acestei propuneri în statele membre, asupra dreptului existent în statele membre, pentru că există mai multe tipuri de legislație în statele membre. Apoi, aș vrea, în legătură să știu uh, ce efecte vor fi asupra colecționarilor, sportivilor și vânătorilor. Și în al treilea rând, să știm care uh, ce îngrediri vor apărea pentru folosirea legală a acestor arme. Aș vrea să rog secretariatul comisiei noastre să comunice acele e mail primite până acum de membrii comisiei ca să vedem, să se trimită secretariatului aceste e mail ca să vedem uh, cum putem în dezbaterea noastră să ținem seama de ele și să facem acest lucru în mod centralizat, să avem o categorizare și comisia să dea un răspuns ca să avem o regulă de lucru în comisia noastră parlamentară. Calas. Doamna Calas. Thank you. I, I will not repeat what colleagues... Mulțumesc, nu voi repeta ce au spus colegii. Eu am o altă întrebare. Aici întotdeauna zicem că legislația trebuie să se bazeze pe analize și pe studii. Și iată, avem un studiu care se bazează pe o evaluare de un an și în aceasta nu au fost găsite probleme legate de cerințele de deținere și doar câteva persoane au crezut că categorisirea, clasificarea acestor arme este o problemă. Păi studiul acesta și propunerea comisiei uh, au diferențe foarte mari între ele, așa că eu aș dori să întreb uh, pe ce se bazează de fapt propunerea comisiei. Președinta, mulțumesc. Am și eu o observație foarte succintă. În 2008, colegii mei au analizat această directivă și formularea finală spunea că, în conformitate cu procedurile, Comisia va emite, va publica niște linii de orientare pentru a se asigura că dezactivarea este irreversibilă. Asta era în 2008. Și acum șapte ani mai târziu, Comisia a publicat în sfârșit aceste linii directoare. Deci, colegii mei, bănuiesc eu, că vor dori mai multă claritate, cu mult mai multă claritate, uh, în ceea ce privește propunerea, trebuie să ne asigurăm că formulările sunt foarte clare. În declarația dumneavoastră inițială ați spus că nu doriți să interziceți toate armele semiautomate, pentru că cele din categoria B, care sunt permise, sunt permise în, vor fi permise în continuare, dar mie nu mi se pare foarte clar din ce am citit în propunere, în propria mea limbă. Asta ce înseamnă pentru cei care vor citi în traducere? Cuvântul resemble este unul foarte subiectiv, după părerea mea. Deci, mi se pare că în urma preocupărilor exprimate, propunerea trebuie să fie, poate să fie îmbunătățită. Trebuie totuși să luăm în considerare intențiile dumneavoastră și apoi să încercăm să găsim o formulare mai bună pentru a ne asigura că în ceea ce privește dezactivarea uh, irreversibly, in, inoperable să fie chiar ce zice că este, adică dezactivarea să se facă în mod um, irreversibil. Cu siguranță vor exista mai multe discuții. Vreau să discut uh, și cu coordonatorii dacă nu cumva dorim să programăm o ședință suplimentară. Dar acum voi da cuvântul comisiei. Voi fi foarte succint pentru că știu că um, nu stăm bine cu timpul. În ceea ce privește armele ilegale, anul trecut au fost omorâți mii de oameni în Europa cu arme legale. Acești teroriști de la Paris au folosit arme legale, nu arme ilegale. Deci nu vorbim despre o problemă abstractă aici. În ceea ce privește al doilea element. Am avut parte de studii și discuții cu toate părțile interesate, nu am inventat noi această propunere, a fost rezultatul unui proces îndelungat. E adevărat că am accelerat procedurile din cauza evenimentelor pe care le cunoașteți cu toții. În al treilea rând, nu se va schimba nimic pentru vânători. Textul va rămâne exact la fel în ce-i privește. La anexa 1 veți vedea că acea categorie, categoria C, nu este afectată deloc de propunerea noastră, deci nu se va schimba nimic în această privință. La categoria B, uh, aici intră armele folosite de vânători și de uh, sportivi. Dacă ne uităm la categoria B.3, armele care trebuie să facă obiectul autorizării, a, nu, punctul 4 se colectează vorbitorul, se pot fi, pot fi folosite arme cu bătaie lungă automate ale căror încărcătoare și camere conțin mai mult de 3 cartușe, adică 31 de gloanțe. Aceste arme nu sunt deci afectate de către propunerea comisiei. Așadar, cei care trag la tie pot să continue să facă acest lucru în legătură cu întrebarea doamnei președinte. Noi interzicem armele semiautomate care seamănă, care se aseamănă, resemble, acel resemble, uh, armelor cu uh, mecanisme automate. E adevărat că acest cuvânt resemble, se aseamănă, este ambigu, dumneavoastră știți engleză mai bine decât mine oricum, dar poate că în timpul procesului de discuție cu statele membre și cu Parlamentul vom găsi o formulare mai bună. Un uh, Kalashnikov semi-automat poate să fie folosit pentru a omorâ oameni. Și dacă îmi spuneți dumneavoastră mie că vânătorii și sportivii folosesc acest tip de arme, eu nu cred că suntem de acord. Deci noi vorbim doar despre armele acestea periculoase. Dacă mă uit eu pe internet acum, este foarte ușor să transformi un Kalashnikov semi-automat într-o armă automată. E rapid, găsești uh, tutoriale pe internet inclusiv. E clar ce va fi afectat și ce nu, dar chiar dorim să credem că zvânătorii și uh, sportivii folosesc uh, acest tip de arme? Dar la formulare putem îmbunătăți situația, sunt de acord cu dumneavoastră. Acum să trecem în revistă întrebările. E imposibil să răspund în detaliu, dar pot să vă spun că este nevoie de o îmbunătățire a schimbului de informații între statele membre și statele membre doresc să facă acest lucru acum. Și un alt punct la care aș dori să mă refer, legat de dezactivare. Noi dorim ca situația să fie clară și am clarificat într-o oarecare măsură în uh, regulamentul pe care l-am adoptat acum câteva săptămâni. Mă voi opri aici, aici pentru că știu că trebuie să mai discutăm și alte puncte în detaliu ulterior. Vă mulțumesc foarte mult, spune președinta. Voi cere secretariatului să facă un proces verbal cu uh, problemele discutate și este important să avem um, o dare de seamă cu privire la mesajul pe care ni l-a transmis Comisia. Vom urma, va, va urma să vedem care sunt uh, metodele cele mai bune de a um, continua cu acest dosar. După cum am spus, trebuie uh, ca membrii să poată depune amendamente pentru a modifica propunerea înainte de vot. Vă mulțumesc foarte mult! to give us a presentation on the state of play of the A Acum urmează o prezentare cu privire la uh, SOL, mecanismul SOL. Mulțumesc de spina, Spanu. Would you like to start? Doriți să începem? Mulțumesc! Um, hello, Madam Chair. I can... Bună seara, doamna președinte. Pot să încep? Onorați membrii ai Parlamentului European, e a doua oară când uh, venim uh, uh, să vă prezentăm situația referitoare la platforma pentru soluționarea online a disputelor. Se apropie termenul prevăzut în regulament uh, pentru uh, lansarea platformei, adică pe 9 ianuarie 2016. Deja am făcut o prezentare pentru membrii acestei comisii și astăzi vrem să vă spunem care sunt ultimele evoluții și să vă dăm și cele mai recente cifre. Cu acestea am începe uh, și mă grăbesc pentru că înțeleg că nu avem timp. Iată, ultimele cifre. Uh, Uh, din tabela de marcaj cu uh, datele despre consumatori în legătură cu opinia consumatorilor și comercianților în legătură cu soluționarea alternativă a disputelor în piața digitală unică. Vedeți aici de ce ni se pare nou că acest instrument este util. Una dintre problemele cu care se confruntă cumpărătorii uh, în tranzacțiile transfrontaliere, unul dintre ei adică, e că nu știu cum să soluționeze disputele și dacă uh, Uh, ar putea să facă ceva, mai ales dacă comerciantul se află în alt stat membru. Și principalul motiv plângerii e că sumele sunt mici, nu se așteaptă la o soluție satisfăcătoare, se tem de un proces de durată și aici ni se pare că, într-adevăr, platforma poate să schimbe ceva. Ultimele cifre ne arată că și 45% din consumatori consideră că e mai ușor să se rezolve să își rezolve problemele prin uh, soluția SOL uh, și 42% dintre comercianți sunt, dintre consumatori sunt mulțumiți atunci când folosesc această alternativă. 42% dintre comercianți nu cunosc acest mecanism, 30% îl cunosc și 15% îl cunosc, dar nu îl folosesc. Care e cadrul juridic? L-am mai prezentat, îl cunoașteți. Avem o directivă privind soluționarea alternativă a disputelor, care trebuia transpusă până în iulie anul acesta de statele membre și există entități pentru toate domeniile, pentru toate tipurile de dispute contractuale în statele membre și partea a doua a pachetului, regulamentul privind uh, platforma de soluționare a disputelor online pentru consumatori aplicabilă uh, și disponibilă în toate limbile Uniunii, în toate statele Uniunii, uh, pusă în funcțiune și gestionată de comisie cu consiliere în toate statele membre. Ce aduce acest pachet sol uh, sal? Ei bine, soluții mai simple și mai ales necostisitoare, pentru că avem acum și criterii în directivă în legătură cu ce trebuie să uh, Uh, facă fiecare entitate. Aceasta va asigura calitatea, va permite consumatorilor să aibă căi de atac, va permite uh, comercianților să negocieze direct cu consumatorii și va spori comerțul digital, ceea ce ne propunem. Iată deci situația pe care vă putem prezenta astăzi în materie de transpunere. Există întârzieri. Până acum 14 state membre și-au completat transpunerea directivei și-au finalizat-o, unele numai parțial, în număr de 8, și probabil vor implementa directiva până la sfârșitul lui ianuarie. Dar vreau să vă spun că cifrele nu sunt așa de uh, rele, pentru că de obicei statele membre depășesc cu mult termenele. Deci aici suntem destul de mulțumiți de faptul că statele membre nu doar au transpus, dar unele au și notificat entitățile pentru soluționarea alternativă chiar înainte de termen. Câteva state membre nu vor transpune înainte de martie 2016 din motive parlamentare sau legislative sau fiindcă au fost alegeri sau urmează să fie alegeri sau nu s-au pus toate rotițele în mișcare, deci un număr mic de state nu vor fi gata. Dar sperăm totuși că până în vara lui 2016 vom avea toate statele mele. În legătură cu notificarea entităților pentru soluționarea alternativă, termenul prevăzut inițial era cel al lansării platformei sol, ceea ce era o problemă pe care am și anticipat-o și am cerut statelor membre să notifice înainte de termen și doamna Iurova, comisarul nostru, a scris tuturor statelor membre și a reușit să convingă pe câteva dintre ele și majoritatea vor face acest lucru înainte de termen, vor face notificarea. Care este situația cu platforma sol? suntem uh, în program. După cum știți, am pregătit totul la nivel tehnic, știam că termenul e în ianuarie, însă platforma nu poate fi operațională dacă nu e legată de entitățile uh, sal uh, relevante. Sperăm că la începutul lui 2016 totuși vom avea o acoperire suficientă, iar pentru comercianți reamintesc tuturor că aceștia sunt obligați prin legislație să uh, menționeze sol pe site-urile lor, ceea ce e foarte important și, bineînțeles, să includă și un uh, link către sistemul sol. La ce ne așteptăm în legătură cu data lansării? Termenul juridic e 9 ianuarie, dar cum am spus, nu ne așteptăm ca statele membre să fie gata și de aceea ne gândim să amânăm lansarea până pe 15 februarie, dacă totul merge bine, pentru că până atunci uh, ne așteptăm să avem o masă critică de state membre care vor fi conectate în sistem. Puțin peste 20 de state membre trebuie să fie online. E foarte important ca atunci când consumatorii să meargă pe această platformă să soluționeze o dispută, să nu fie dezamăgiți că într-un anumit stat membru nu se găsește o entitate uh, corespunzătoare. Deci, considerăm că și cu 15 februarie încă suntem aproape de termenul legal, când platforma va fi deschisă publicului larg. Ceea ce vom face înainte de 9 ianuarie, vom lansa testă, teste ca să fim siguri că atunci când platforma va fi pusă la punct, va funcționa bine. Bineînțeles, nu uh, putem uh, vorbi numai parlamentarilor europeni despre platforma Sol, vrem să știe toată lumea despre ea și ne bizuim și pe sprijinul dumneavoastră astfel încât să poată fi lansată pe 15 februarie. Cum funcționează platforma? Deja deci am testat-o. Aceasta este ultima prezentare a platformei. Ea e gândit astfel încât patru utilizatori, adică consumatorul care face o plângere, comerciantul care răspunde, și entitatea de uh, soluționare alternativă și punctul de contact care îi ajută pe toți ceilalți trei. Procedura, așa cum e prevăzută în regulament, cuprinde de asemenea patru etape, de punerea plângerii, acordul în legătură cu entitatea care se va ocupa, gestionarea cauzei de către entitate și etapa finală, soluționarea cauzei. După cum vedeți, e o structură destul de intuitivă, așa arată platforma. Sunt cele trei părți. Întâi, consumatorul trebuie să dea comerciantului uh, niște detalii. Deci, aici vedeți uh, formularul pe care trebuie să-l completeze consumatorul. Uh, unele date vor fi completate automat uh, pe măsură ce va funcționa platforma. Uh, Apoi trebuie spus care era problema, ce au cumpărat, care a fost prețul, ce nu a mers bine și apoi să se dea informațiile de contact. După ce se completează acest formular, poate fi depus și apoi va fi transferat, trimis comerciantului. Deci un proces foarte rapid și eficient. Iată acum ce primește comerciantul. O notificare imediată că s-a făcut o plângere la adresa sa și imediat ce parcurge formularul trebuie să hotărească dacă dorește să continue. E un proces uh, de conciliere, deci trebuie să-și dea acordul. Dacă e de acord, va spune ce părere are, cum vede el evenimentele și apoi se poate propune oricare dintre entitățile de soluționare alternativă din sistem. E un sistem la nivelul Uniunii. Odată ce se agrează entitatea, disputa e transferată imediat către respectiva entitate sale. Se pare că tehnologia nu ține cu noi, uh, prezentarea a mers mult înainte. Sometimes it works, sometimes. So here. So this is the dashboard. Aici vedem uh, tabelul cu autoritățile uh, de soluționare alternativă și acestea primesc uh, și formularul și versiunea consumatorului și pe aceea comerciantului. sunt mai multe funcții pentru gestionarea cauzei, se poate comunica cu ambele părți, se pot face consemnări și, bineînțeles, poate comunica soluția. Și, bineînțeles, consilierea, pagina sau ce vede consilierul, care poate oferi uh, sfaturi tuturor părților, cu excepția cazului în care, uh, în care statele membre doresc să limiteze rolul acesta. Iată ce vreau să vă arătăm. Am testat cu toți cei implicați, uh, odată aici la Bruxelles, odată virtual cu oameni din toată Europa și am folosit I-am rugat pe toți să-și asume fie rolul de comerciant, de asistent, de consilier și așa mai departe. Și la sfârșit am ținut seama de toate observațiile. Iată cum arată acum platforma, după ce am ținut seama de recomandările experților, de comentariile tuturor. Am primit reacții bune, se pare că e ușor de folosit și sperăm că același lucru veți spune și dumneavoastră când uh, veți spune lumii despre această platformă și când doriți să vă mai comunicăm uh, informații mai noi. Vom avea teste, cum spuneam, și în ianuarie, înainte de lansarea oficială. V-am făcut această prezentare foarte rapidă pentru că mi s-a spus că nu e timp mult și acum aștept cu plăcere întrebări. Thank you very much for that. Mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare. Uh, apreciem toate eforturile depuse pentru ca această platformă să devină realitate. Întreb acum colegii dacă au întrebări. I don't see anybody indicating I have a question actually. Se pare că nu, dar am eu o întrebare dacă se poate. Care despre statele membre? 14 sunt uh, aproape gata. Ați fost foarte uh, diplomată, pentru că noi am fi vrut toți să fie gata. Deci, care au fost principalele obstacole? E vorba de alegeri sau de faptul că trebuie să punem la punct anumite sisteme, sunt probleme de infrastructură. Vreau să ne dați mai multe detalii, pentru că mi se pare că comisia a muncit mult, dar uh, Uh, nu avem decât 20 de state care ne reprezintă în platformă și vrem să funcționeze. Da, mulțumesc, e o întrebare foarte bună. Mai întâi, ca gardian al tratatelor, primul lucru pe care l-am făcut pentru acele state membre care nu au transpus directiva a fost să le notificăm acest lucru imediat ce a trecut termenul și toate statele membre au răspuns, ceea ce arată că uh, iau în serios acest exercițiu. Un obstacol pe care l-am constatat e că termenul legal limită e același pentru lansarea platformei platformei pentru entitățile sali, care în unele state membre sunt foarte numeroase. Deci a trebuit să se țină seama de acest lucru. Trebuie formulate uh, criterii, apoi trebuie create entitățile, dacă nu există, altele trebuie um, regândite și durează. În 3-4 state membre au fost alegeri și au fost probleme uh, de ordin legislativ care nu le-au permis să notifice la timp. Deci, chiar au existat motive obiective, însă continuăm să credem că vom reuși până în februarie să avem această masă critică și să fie toată lumea alături de noi până la vară. Mulțumim foarte mult și dacă nu sunt alte observații din partea colegilor, mulțumesc Comisiei pentru această prezentare extrem de utilă și ridic ședința. Următoarea reuniune este joi de la 9 până la 12.30. Mulțumesc! Meeting next. Thank you. Urmează reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!